Guten Morgen. Bună dimineața. Cred că nu trebuie să îi pedepsim pe cei care au fost punctuali. Avem o agendă care nu este foarte încărcată, dar pe care se află elemente importante și mă bucur că astăzi putem și să finalizăm o asemenea temă. Avem astăzi interpretare pentru toți colegii care sunt prezenți în sală, pentru că uh, astăzi nu avem cehă, dar nici uh, țările baltice nu vor beneficia de interpretare, dar uh, nici nu avem reprezentanți în sală în prezent. Toți ceilalți pot să se servească de limba maternă în intervențiile lor. Da, e vorba de bulgară, dar nu e o problemă. Avem un nou membru în Parlament. Am aflat cu durere de, de decesul colegului nostru Lothar Bischi. În locul domniei sale, doamna Martina Michels din Berlin este prezentă în sală, a fost membră a uh, Bundestagului, dar uh, a demisionat pentru a putea să îl înlocuiască pe Lothar Bischi în Parlamentul European. Pe 17 octombrie, probabil că vom numi un al treilea vicepreședinte, pentru că Lothar a fost vicepreședinte și vă rog să vă gândiți deja la o persoană potrivită. Grupurile probabil se vor consulta. Trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Sper că aveți și cartela de vot la dumneavoastră dacă vor fi probleme și începem voturi. Se pare că doamna Nevedalova încă nu este prezentă. Ca raportoare este Catarina Nevedalova. Este vorba despre subiectul uh, regândirea educației. Pe 17 iulie Catarina a prezentat, au fost 100 93 de amendamente. Mi-ar fi făcut cu plăcere să-i dau cuvântul, dar încă nu este prezentă în sală. Se pare că este încă în taxi. Și-a dorit să așteptăm uh, cu uh, voturile? Nu, putem continua. În cazul acesta începem voturile. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 44. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 48. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 53 pentru, împotrivă, încă o dată, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 68 pentru, împotrivă,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 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 129 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 9 pentru, 14 împotrivă, nu, 10 pentru. Dumneavoastră sunteți pentru? Deci, 9 pentru, 14 împotrivă. Bun, se respinge. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abține, se adoptă. 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Paisprezece pentru nouă împotrivă. Se adoptă. Bun.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 se respinge. 153 pentru. Împotrivă. Încă o dată. 153 pentru. A, 152. Mă scuzați, e greșeala mea, spune președinte. 152, 152 pentru, Împotrivă. abțineri, se respinge. 153 pentru, Împotrivă. abțineri, se adoptă. 154 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, s-a deschis votul. 161, s-a închis votul. 13 la 12.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 76 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 181 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 182 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. 186. S-a închis votul. nouă pentru 16 împotrivă, de fapt 10 pentru 16 împotrivă se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. 191. S-a închis votul. 14 pentru 13 împotrivă. De fapt, 15 pentru 13 împotrivă se adoptă. 190. 190 caduc. 192 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 193 pentru împotrivă abțineri se respinge. 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă abțineri, se adoptă. 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 10 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, s-a deschis votul. Pentru 10 s-a închis votul. 13 la 13 se respinge. 11 pentru, împotrivă, încă o dată. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 29. Președinta se corectează a fost compromisul 19. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 29. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20. Pentru, împotrivă, abțineri,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 3 și 5 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, nu, caduc. Bun. Iar acum, opinia Comisiei Empel. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3. pentru pe două părți, prima parte, prim, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final. S-a deschis votul. S-a închis votul. 20 plus Anibal 21, 5 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Felicitări doamnei Catarina Nevetalova. Wir kommen zum nächsten Tages Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi și anume memoria istorică în cultura și educația din Uniunea Europeană. O să dau citire unui text în limba engleză. Nu l-am mai citit uh, până acum și de aia nu-l voi traduce. În ultimul secol, Europa a fost martără a unor războaie și conflicte de dimensiuni neimaginate. Tocmai de aceea uh, s-a angajat pe calea cooperării pașnice și reconcilierii. Cultivarea unei memorii și conștiințe istorice este importantă pentru a preveni în viitor naționalismul și xenofobia și pentru a contribui la consolidarea păcii. Este un raport al domnului Mixgalski, care încearcă să eh, examineze eh, memoria istorică colectivă în Uniunea Europeană și dorește să analizeze posibilitățile de consolidare a acestei memorii în paralel cu Eh, cercetarea eh, istorică. Această notă eh, care ar trebui să însoțească raportul și care ar trebui să ne vorbească despre studiile de cercetare făcute pe marginea acestui raport încă nu este disponibilă. Tocmai de aceea domnul Bigalski va da citire raportului său, va prezenta Uh, eu zic că trebuie să prevedem un termen mai favorabil pentru depunerea amendamentelor decât este acum. Așadar, propunerea mea este să stabilim ca nou termen pentru amendamente data de 10 um, uh, octombrie, iar când unitatea de cercetare uh, își va fi finalizat nota de însoțire, um, vă vom transmite pentru ca să vedeți și dumneavoastră care sunt ideile care ni se propun pentru îmbucățirea și completarea domnul, raportului domnului Migalski. Poate că și domnul Migalski va aduce amenamente propriului său raport. Iar votul în comisie va avea loc în ședința noastră din noiembrie. Domnule Migalski, aveți acum cuvântul. Dziękuję, pani przewodnicząca. W pełni zgadzam się. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt într totul de acord cu sugestiile dumneavoastră care ne vor ajuta să aprofundăm această temă. Nu vreau să vă plictisesc prea mult uh, acum. Ați primit deja documentul de referință. Este, cred, mai degrabă momentul să ascult eu ce aveți dumneavoastră, doamnelor și domnilor colegi, de spus. Pentru că ce am avut eu de spus, am depus deja uh, în fața noastră în formă scrisă și de aceea nu vreau să vă răpesc prea mult din uh, timpul dumneavoastră prețios, ci vă spun doar că aștept răspunsurile și comentariile dumneavoastră. Vă Păi, uh, președinta, nu, nu cred că toată lumea a citit uh, tot. Domnule Migalski, eu, e, e, cam, e cam puțin pentru o prezentare de raport. Poate ne spuneți și Poate ne spuneți și dumneavoastră ce ați scris, pentru că nu trebuie să presupuneți că toți colegii cu asta s-au preocupat uh, în ultimele zile să vă citească raportul. Vai, doamnă președinte, dar o fac cu plăcere. Acest raport a, portat, a plecat de la premisa și ipoteza că educația și cunoașterea trecutului Uh, sunt foarte importante în a uh, determina uh, orientarea noastră spre viitor. Există această legătură între trecut și viitor. Uniunea Europeană a fost fondată ca urmare a traumelor suferite după cel de-al doilea război mondial. Și este important să ne cunoaștem istoria pentru că astfel de tragedii să nu se mai poată repeta pe viitor. Adică Uh, Uniunea Europeană trebuie să învețe din experiențele pe care le-a acumulat și trebuie ca uh, cunoștințele din uh, istorie să fie împletite cu educația generală, cu educația politică. Deci trebuie să, ca istoria să-și găsească intrarea în educație. Pentru că, iată, asta este și grupul nostru țintă, tineretul. Tineretul trebuie să să cunoască uh, aceste realități pentru a-și forma reali uh, realitatea lor și valorile lor proprii. Așadar, educația uh, istorică trebuie să cuprindă acele experiențe pe care noi le-am dobândit de-a lungul vremurilor. Da? Ă, inclusiv sfârșitul războiului rece și perioada de tranziție până la adirarea noastră ă, la Uniunea Europeană este o perioadă foarte interesantă și foarte foarte importantă de cunoscut. Câte vreme ne-am aflat de partea răsăriteană a cortinei de fier, noi nu am putut ă, avea, n-am avut libertatea de a ne cunoaște istoria Uh, și nu am avut multe alte libertăți cum le-au avut uh, frații noștri din uh, Europa Occidentală. Tocmai de aceea suntem, <clears throat> suntem preocupați de această perioadă și de prelucrarea ei. Tocmai din cauza experienței noastre am a fost atât de favorabil și extinderii în continuare a Uniunii Europene Așadar, experiența acumulată în această ă, parte răsăriteană Europei trebuie integrată cu experiența ă, dobândită în partea occidentală a Europei. Și cred că acest lucru se poate face într-un în cadrul unui proces de ă, integrare extinsă a continentului nostru în care trebuie ca pe lângă elementele de securitate să se impună și uh, cele de respect reciproc total pentru toate uh, uh națiunile, pentru toate statele membre ale Uniunii Europene. Trebuie să uh, punem mai mult accentul pe ceea ce avem în comun pentru că în Uniunea Europeană există și azi multe și diverse interpretări ale faptelor istorice. Trebuie ca aceste interpretări să nu, să nu poată însă denatura, să devină, să devină minciuni sau să se ajungă la omisiuni periculoase. Și tocmai de aceea Um, în raportul meu sugerez unele posibilități, unele uh, modalități de diseminare a cunoștințelor uh, istorice despre care vă vorbesc prin intermediul programelor educaționale. Și aici trebuie să uh, la asta trebuie să reflectăm. Cum putem contacta tânăra generație? Cum putem face atractive aceste informații? pentru tineri, prin intermediul cinematografului, a noilor uh, medii sociale, uh, sunt uh, multe căi. Ideea este să facem accesibile toate aceste cunoștințe istorice tinerilor. Să, pentru ca ei să, cunoască, să dobânească cunoștințe și dincolo de uh, ultimele câteva decenii și să nu învețe numai despre uh, era romană. So, ich habe... Președinta, mulțumesc. Avem mai multe înscrieri la cuvânt. Doamna Ferhaen. Colegul meu Hans Becker m-a rugat să transmit poziția lui vis-a-vis -vis de raportul Migalski, pentru că, din păcate, momentan se află în Comisia PETI la voturi. Doamnă președinte, domnule Migalski, dragi colegi, la început vreau să îl felicit pe domnul Megalski pentru un raport, după părerea mea, reușit, care este suficient de neutru și în același timp destul de ilustrativ și sugestiv. Domnul Migalski renunță la o poziție dominant națională și încearcă să fie prin poziția Uh, asumată cât se poate neutru pentru a nu se ajunge la anumite uh, controlare anumitor doctrine individuale. În același timp, uh, mi-aș fi dorit să putem purta discuții despre, și despre alte teme care ar trebui, după părerea mea, cuprinse în, cuprinse în raport. Educația, cultura și știința, cercetarea trebuie împletite și este important ca orice abuz al istoriei și al faptelor istorice trebuie uh, prevenit și preîntâmpinat. De asemenea, nu trebuie să permitem niciodată ca uh, abuzul, uh, ca prin abuzarea unor fapte istorice să se ajucă la situații de discriminare, la nedreptate. Sigur că uh, istoria și educația sunt competența națională, în același timp istoriografia și cunoștințele istorice trebuie lăsate pe seama istoricilor, a oamenilor uh, din domeniul cercetării istorice. Tocmai de aceea îmi place abordarea domnului Migalski, care uh, se rezumă și se limitează la această abordare neutră științifică și mă bucur încă de pe acum ca împreună cu ceilalți raportori din umbră să pot participa la deliberile pe marginea amendamentelor. Hans Becker. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul acesta se numește Memoria istorică în cultura și educația din Uniunea Europeană. Deja am avut ocazia de a mă exprima în legătură cu acest raport la reuniunea precedentă. Nu împărtășesc Uh, cele spuse de antevorbitoarea mea. Mi se pare uh, pentru mi se pare că istoria nu începe în secolul 20. Proiectul de raport care ni se prezintă pre, are o viziune pur negativă a istoriei. Eu cred că trebuie să dăm speranță tinerilor și nu o viziune uh, excesiv negativă asupra istoriei. Acest raport, cu toate aspectele care vizează pe colegii din Europa de Est, are o viziune care este prea orientală și nu occidentală din punct de vedere european. Și că nici măcar nu uh, menționează distrugerile și tot ceea ce s-a întâmplat din cauza fascismului în Italia sau în Grecia, de exemplu. Uh, zeci de mii de persoane au uh, murit și, uh, de asemenea, militanți comuniști care au luptat împotriva nazismului în Franța și în Germania. Deci este o insultă împotriva memoriei lor să nu fie menționați nici măcar o dată atunci când sunt menționate regimurile totalitare comuniste. Eu prefer să se vorbească despre stalinism, pentru că stalinismul a deturnat ideea comunismului. Se face o uh, echivalare între nazism și comunism și acest lucru insultă memoria evreilor care au murit în uh, lagărele de concentrare naziste. Holocaustul avea o ideologie nazistă și în niciun caz nu se poate pune un semn de egalitate între nazism și comunism. Nu se face nicio referire la lucrări istorice din partea raportorului. Și pentru raportor este normal că statele, ca statele să definească istoria lor, însă poate am înțeles greșit înțeleg statele din fostul bloc sovietic, dar nu înțeleg de ce doar aceste victime au dreptul la recunoaștere. Este, trebuie să denunțăm și crimele regimului de la Vichy, guvern care a acceptat violențe și asasinate împotriva militanților algerieni și chiar pe teritoriul francez în timpul războiului din Algeria, cum se numește în mod oficial această confruntare. Nu se recunosc efectele negative ale colonialismului. Uh, și acum se vorbește despre uh, probleme de imigrație. Aceste măsuri nu sunt menționate, aceste lucruri nu apar și de aceea nu mi se pare că raportul este unul ob- ob- obiectiv. Uh, de asemenea, nu știu dacă înțeleg conceptul adevăr istoric. Cultura istoriei nu ține de competența statelor, ci de cea a istoricilor și a dezbaterilor care se poartă între aceștia. Atunci când oamenii politici încep să creeze istoria, întotdeauna există primejdia instrumentalizării. Vă voi povesti o anecdotă în legătură cu istoria Franței. În Franța ne mândrim de strămoșii noștri galii. Galii, timp de mult timp, au avut o imagine însă de oameni violenți, de, popor, de a fi un popor violent și incult. Însă, de câțiva ani, mulțumită muncii arheologilor, am început să aflăm realitatea în legătură cu acest popor gal. Așadar, vă rog, istoria să nu fie scrisă de oameni politici, să lucrăm împreună pentru viitorul copiilor noștri. Merci, Madame Bergia. Menendez Ceval. Mulțumim, doamna Vergia. Domnul Ceval. Mulțumesc, doamnă președinte. Bineînțeles, îi mulțumesc domnului raportor pentru efortul depus. Mă abțin să fac anumite comentarii pe care, care ar fi fost asemănătoare cu cele ale doamnei Vergia, și anume că nu se menționează fascismul și lupta comunismului împotriva fascismului. Într-adevăr, apreciez efortul raportorului, însă nu sunt 100% satisfăcut cu acest raport, cu toate că este foarte clar că condamnă crimele împotriva umanității și regimurile totalitare. Însă, nu mi se pare corect să stabilim o ierarhie între crimele comise de nazism și de comunism. Ierarhia între memoria Holocaustului și memoria Gulagului au dus la o memorie europeană împărțită. Negarea Holocaustului este considerată infracțiune în multe state europene și negarea crimelor din fostele state sovietice trebuie să uh, aibă un, asem, un statut asemănător. Dificultatea, însă, constă în garantarea acelui, aceluiași respect memoriei victimelor nazismului și al totalitarismului sovietic. Este vorba de grupuri de victime care uh, deseori erau în conflict. Și mai există un aspect care nu îmi place, pentru că raportul dă exemple care se referă la anumite state, la doar anumite state. Există prea multe uh, exemple care se referă la Polonia. Bineînțeles că înțelegem asemenea exemple, însă raportul, raportorul trebuie să facă un efort pentru a depăși o anumită preferință pentru un stat sau altul. Și statele occidentale uh, pot să comită asemenea greșeli, însă încercăm cu toții să depășim o gândire limitată și parohială. O asemenea liste ne-ar putea uh, face să uh, avem o uh, luptă pentru a menționa cât mai multe episoade sângeroase din istoria noastră, lucru care ar dăuna construirii unei memorii europene comune pentru viitor pe care vrem să o construim cu toții și suntem cu toții de acord că vrem să facem acest lucru. Condamnarea regimelor, regimurilor totalitare trebuie să țină de uh, o memorie comună care să nu se reducă doar la Holocaust și la Gulag. Trebuie să ținem cont și de politicile de expulzare, de istoria colonială europeană, de genocidul din Armenia, pentru a nu menționa și alte atrocități care uh, ar lungi prea mult intervenția mea. Nu trebuie să facem o ierarhie între diversele uh, comemorări. De asemenea, cred că acest raport nu trebuie să se refere doar la statele afectate de crimele nazismului și comunismului sau stalinismului. Domnul Migalski face referire la anumite state și mi-ar place ca noi aici să definim o memorie europeană care să nu se refere doar la crimele împotriva umanității, și la crimele totalitare, ci să încercăm să găsim lucruri în comun, valori comune pentru cetățenii noștri, pentru tinerii noștri. Cetățenii Uniunii, și încheie acum, trebuie să construim nu doar o memorie istorică europeană bazată pe atrocitățile trecutului, avem obligația morală și politică de a ne mândri de episoade foarte pozitive care au stat la baza Uniunii noastre. Uh, renașterea, umanismul. De asemenea, nu trebuie să uh, continuăm stereotipurile care divid nordul și sudul Europei, estul și vestul. Sunt de acord cu raportul că educația are un Uh, o importanță excepțională în uh, cunoașterea istoriei pentru a ne cunoaște trecutul. Cea mai bună modalitate de a uh, susține planuri de studiu riguroase ale trecutului este ca aceste planuri să nu fie doar naționale, ci europene. Astfel, s-ar evita tentația pe care ar avea o anumite state de a interpreta în mod subiectiv trecutul nostru comun. Trebuie să înaintăm spre o convergență mai mare a curiculumurilor la nivel european. Mulțumim foarte mult. Și acum dau cuvântul colegului Scuria. Cari colleghi, penso che ci troviamo Mulțumesc. Doamne președinte, stimați colegi, cred că ne confruntăm aici cu un raport destul de dificil. Cu toții știam că dezbaterea nu va fi ușoară. Este dificil din punct de vedere al situației politice, culturale și noi cu asta ne ocupăm aici la Comisia pentru Cultură. Trebuie să ne asigurăm că tratăm în mod obiectiv și egal toate temele. Trebuie să transmitem un semnal, noi ca și comisie. Trebuie să trimitem un semnal de împăcare. Dacă ne uităm la istoria Europei, nu chestionăm nimic din ceea ce s-a întâmplat, nu chestionăm că anumite victime. Nu încercăm să stabilim o ierarhie între victimele anumitor regimuri și victime, victimele altora. Noi trebuie să încercăm să găsim o memorie comună. O memorie care lipsește în Uniunea Europeană și în statele noastre. S-a lucrat destul de mult pe această temă Însă acest raport evită anumite capcane. De, de exemplu, să reconstruie, să rescrie, euro, să rescrie istoria. Unele lucruri menționate de domnul Migalski sunt foarte relevante și sunt de acord și cu ceea ce a spus doamna Vergia, însă nu îmi aduc aminte uh, de vreo instanță când comunismul să fi avut vreun component democratic. Nu a existat niciodată un, o, un aspect democratic al comunismului. Poate că este cunoașterea mea deficitară a istoriei. Am fost întrerupt de către președinte. Doamnă Vergia, uh, v-am fost, uh, v-am, ascultat, așadar vă rog uh, lăsați-l să vorbească pe colegul, colegul dumneavoastră. E marci fără microfon. Da, se, Va davanti, sì, se riesco. Allora, e... Eh... Domnul Scuria, voi încerca să continui. Spun acest lucru pentru că atunci când am organizat o audiere anul trecut pe aceste probleme, la audierea respectivă, am văzut că au participat foarte mulți colegi din Est și din Europa Occidentală, nu chiar atât de mulți colegi, poate pentru că istoria vestului este bine cunoscută, se cunoaște foarte mult în legătură cu nazismul, în legătură cu lagarele de concentrare. Și istoria deja este bine, lucru care poate lipsește într câtva în ceea ce privește Europa de Est, pentru că nu se vorbea despre aceste lucruri până recent. Raportorul provine dintr-un stat est-european și avem și alți raportori din state care au cunoscut fascismul și eu cunosc acest regim, știu toate stadiile prin care uh, a trecut regimul lui Mussolini. Așadar, cunosc foarte multe lucruri legate de fascism. Însă, în ceea ce privește ceea ce s-a întâmplat la granița de est și războiul lui Tito, care a întreprins și el uh, crime etnice, aceste lucruri nu erau prezente în manualele de istorie în Italia. Aceste lucruri au început să se remedieze, însă este un lucru de factură recentă. Poate că ar trebui să eliminăm exemplele concrete din raport pentru că uh, înaintăm pe o cale care mi se pare greșită. Trebuie să ne asigurăm că raportul va fi unul echilibrat pentru a avea o memorie comună, o cultură comună și o viziune comună în legătură cu ceea ce s-a întâmplat în Europa în ultimul secol. Cred că ar fi cea mai bună aportare. Mulțumesc, doamna Silvia Costa. Eh, Nele cose dette dal collega Emilio Menendez. Pot să spun că sunt absolut de acord cu ceea ce a spus Emilio Menendez. Aș eh, vrea să am o intervenție foarte scurtă. Cred că și în uh, intervenția precedentă s-a schițat, de fapt, direcția în care trebuie să evolueze această călătorie politică. Eu îi mulțumesc colegului Migalski, care a lucrat cu multă minuțiozitate și ne-a uh, supus atenției o bază de lucru care este poate puțin asimetrică. Înțeleg din punct de vedere psihologic că este posibil să gândești lucrurile astfel, pentru că tăcerea politică a fost mult mai delungată în Europa răsăritană decât în Europa de vest. Dar trebuie să Uh, încercăm să valorificăm această ocazie pe care o avem, așa cum a spus și Emilio, uh, pentru o reconstrucție comună cu două laturi. Pe de o parte o uh, reconciliere care poate că înseamnă și o adâncire a științei culturale comune și, pe de altă parte, să valorificăm și aspectul pozitiv al acestei istorii. Care este diferența ă, din timp înainte de crearea Uniunii Europene și după crearea Uniunii Europene? Au existat niște vizionari care au fost părinții Uniunii Europene, care uh, uh, au încercat până la urmă să realizeze ceva ce părea a fi utopic pe dărâmăturile războiului, să încerce să schițeze o nouă istorie europeană. Și în acest context aș dori să menționez câteva aspecte. De pildă, au trecut aproape 100 de ani de la primul război mondial și Există un proiect uh, care doresc să se implice uh, toate forțele din Europa uh, prin reconstituirea cinematografică a istoriei, să vedem ce, ce s-a spus în acești 100 de ani în diversele filme realizate, uh, cum s-au văzut unii pe alții europeni în acea perioadă, pentru ca după aceea să vedem cum putem schimba lucrurile. Este o reprezentare dramatică a unor realități, sisteme totalitare pe care noi acum le respingem cu toții. Eu uh, m-am format într-o cultură politică în care a fost, au fost negate uh, regimurile comuniste și astăzi poate că uh, riscăm să uh, acționăm uh, invers, să negăm uh, ceea ce a însemnat uh, național-socialismul. Și uh, trebuie să ne gândim că, de fapt, întregi populații um, au fost afectate. Noi vorbim acum despre uh, toate aceste fapte istorice cu o generație tânără. Trebuie să arătăm care au fost victimele, dar dincolo de durerea pricinuită de numărul victimelor, trebuie să încercăm să configurăm o istorie comună, nu doar pentru ultimii 60 de ani, ci pe o perioadă mult mai îndelungată. Domnul Boris? Mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc domnului Miganski pentru acest raport care uh, trezește emoții, inclusiv în dezbaterea noastră. Această dezbatere are loc și în cercurile istorice și eu cred că este important să ne implicăm. Cred că să ne străduim ca astăzi, să analizăm lucrurile cu un maximum de obiectivitate, pentru că acest raport este necesar trebuie să permită oamenilor să aibă o abordare istorică cât mai obiectivă posibil. Sigur că fiecare țară a trecut prin situații dramatice și în țara noastră au existat probleme și domnul Micalski de altfel a precizat acest lucru, șase milioane de oameni au avut de suferit sau au dispărut chiar. Deci fiecare exist, are o apreciere proprie, subiectivă a istoriei. Și uh, uh, în uh, țările noastre sunt probleme. De multe ori există acuze la adresa modului în care uh, maghiarii văd uh, lucrurile. Eu cred că trebuie să avem curajul să ne referim la marile traume prin care a trecut Europa, dar care până la urmă au dus la uh, crearea Uniunii Europene. Regimurile totalitare din Europa, cele două războaie mondiale, dictaturile, inclusiv dictatura comunistă. Nu putem stabili ierarhii, dar trebuie să fie limpede de ce s-a ajuns la construcția europeană. Da, uh, au existat uh, opinii diferite. Uh, comuniștii Uh, din Europa Centrală și Răsăriteană au uh, creat regimuri totalitare, pe de altă parte însă comuniștii din Spania, din Portugalia au fost opozanții unei dictaturi. Cred că uh, trebuie să încercăm să prezentăm lucrurile cât mai aproape de realitate, astfel încât tânăra generație să aibă o viziune corectă asupra istoriei Europei. Trebuie să luptăm pentru a ajunge la o percepție uh, a istoriei cât mai obiectivă. Sigur că uh, dezbaterile pot să fie aprinse pe marginea acestui raport, dar până la urmă trebuie să găsim soluția uh, cea mai bună pentru istoricii din Europa, să fie stimulați să încerce să uh, scrie cât mai obiectiv cu putință. Mulțumesc, doamna președinte. Voi încerca să uh, am o intervenție cât mai scurtă. Sigur că Istoria este o perioadă lungă și tinerii care au trăit recent uh, într-o dictatură, uh, mă gândesc mai ales la țările din Europa răsăriteană, au uh, încă o traumă proaspătă. Dar eu cred că istoricii trebuie să fie cei care trebuie să scrie despre istorie. Sigur că au existat foarte multe uh, întâmplări negative, multe grozăvii care s-au petrecut în ultimele uh, decenii în Europa. Dar începând cu uh, America și până la întâmplările uh, nefericite din Europa, sunt multe de spus. Despre Catalunia, um, uh, unii sunt în favoarea independenței, alții nu și dacă începem dezbateri de acest tip, probabil că niciodată nu vom ajunge la un numitor comun. Deci, bine înțeles că nu trebuie să uităm trecutul. Democrația spaniolă s-a bazat pe reconciliere, dar nu pe uitarea uh, grozăvilor din timpul războiului civil. Trebuie să existe până la urmă o reconciliere pe plan european, pe baza valorilor democratice eh, care condamnă orice tip de regim totalitar. Dar dacă ne concentrăm pe anumite elemente concrete, asta nu va duce la reconciliere, pentru că nu doar țările vor avea din acest punct de vedere solicitări diferite, chiar și persoanele au viziuni subiective legate de anumite anumite fapte istorice și nu cred că ar fi formula cea mai fericită. Mulțumesc, Santiago, spune președinta, colega tripe. Mulțumesc. Îi mulțumesc domnului Migalski pentru proiectul supus, dar mie mi se pare că raportul său este prea unilateral. Dacă ne uităm la titlu, este vorba despre memoria e, ă, istorică în cultură și educație. Dacă ne gândim doar la național-socialism sau la comunism. Mie mi se pare că este o viziune mult prea îngustă. Trebuie să menționăm și toate celelalte sisteme totalitare, fascismul, stalinismul. Aceasta este o primă observație prealabilă și trebuie să existe și interesul, să existe o analiză istorică temeinică aici se spune la un moment dat că nu putem comunismul și național-socialismul să-l măsurăm cu măsuri diferite. Este vorba despre o analiză istorică a specificului sistemelor totalitariste, mai ales în ce privește teoria raselor național-socialismului și eu cred că acest raport este de fapt prea îngust și dacă ne gândim și la memoria istorică din Europa, Cred că trebuie să existe până la urmă un numitor comun pentru perspectivele diverselor țări și până la urmă trebuie analizat și comunismul pentru că, de fapt, a fost o istorie uh, cutremurătoare pentru națiunile Europei. Să nu uh, rămânem prea uh, restrânși în subiect. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamnă președintă! Eu sunt de părere că raportul demonstrează uh, complexitatea uh, problematicii legate de istoria europeană. Iar acest lucru se reflectă și din dezbaterea noastră. Pentru că noi nu am reușit nici măcar ca aici, în acest spațiu, să prezentăm istoria astfel încât ideea europeană și coeziunea europeană să fie reflectate corect. Există puncte de abordare prea diferite și interpretări prea diferite ale istoriei noastre. Într-o anumită măsură, sigur că este clar că în acest uh, ritm de extindere a Uniunii Europene lucrurile au evoluat uh, diferit, iar în clipa de față situația economică, situația socială sunt foarte dificile. Și în Grecia, și în Ungaria, și în Germania, cred că în clipa de față există pericolul ca noi mișcări și poziționări politice, noi ideologii să apară despre care uh, practic în uh, esență uh, au existat și acum 70 de ani. Deci fie ideologii de tip național-socialist, fie ideologii legate de Um, proslăvirea rasei. Noi suntem obligați să veghem pentru ca înțelegerea, reconcilierea, ideea de comuniune să uh, se impună. Sigur că pot fi uh, analizate dictaturile, stalinismul, uh, dar este datoria istoricilor să o facă. Noi trebuie să ne străduim ca în Europa ceea ce uh, a însemnat un fenomen negativ să nu se mai poată repeta. Trebuie să ne angajăm în acest sens istoria europeană trebuie să fie astfel prezentată. pe o platformă pe care a menționat-o și domnul Migalski și în acest sens există o serie de lucrări. Eu cred că o asemenea platformă este importantă pentru Europa Uh, inclusiv în ce privește uh, studiul științific. Raportul domnului Migalski trebuie să fie o bază binevenită care trebuie să fie completată într-o direcție fericită. Eu cred că trebuie să ne folosim de această ocazie pentru a încerca să influențăm pozitiv politicile naționale care în clipa de față um, trebuie să stimuleze educația în Europa. Aceasta trebuie să fie preocuparea noastră, încercarea de a da o interpretare istoriei în sensul ă, construcției comune. Trebuie să fim deosebit de precauți în acest sens pentru a evita situații nefericite pe viitor. Domnul Tăcheș. Căsălăm, elnök asszony. Mulțumesc, doamnă președinte. Profetul ne învață că fără dreptate nu există pace. Cu toții ne străduim să ajungem la reconciliere, dar adevărul nu trebuie tăcut sub tăcere. A fost un mare lucru că, când în 2009 Parlamentul European a adoptat raportul care incrimina uh, ororile comunismului și care a pus uh, într-o relație de oarecare egalitate uh, regimurile dictatoriale din Occident și din uh, Răsădint. Stimați colegi, Eu înțeleg uh, unilateralismul sfânt care reiese din uh, raportul domnului Migalski, pentru că îmi amintesc și de zilele în care uh, secretarul general Nicolae Ceaușescu circula în aceeași limuzină cu regina Elisabeta a doua Marii Britanii și, și, și a fost un dictator aplaudat da? Se împlinesc 25 uh, de ani de la uh, lansarea uh, programului de sistematizare a satelor din 88, care a fost expresia stalinistă a dictatorii ceaușiste și care a dus până la urmă la, la prăbușirea acestui regim. Din păcate, din, în Occident nu se prea cunoaște această chestiune. Eu Eu uh, eram uh, uh, preot reformat în Ardeal când, când se învăța foarte mult despre regimul rasist apartheid din Africa de Sud, dar oricât ne străduiam chiar sub riscul vieții noastre să informăm despre situația noastră în România, eram, eram în evident în pericol câtă vreme în aceeași perioadă istoriografia română uh, uh, formula teze de genul că românii au fost mai cre- creștini mai devreme decât tot restul Europei. Uh, acum asta cu oarecare ironie o spun. Deci, Sigur că trebuie umplut uh, vidul, uh, trebuie umplute lacunele de, de necunoaștere care au fost uh, deficite de necunoaștere naive. Da? Da? Deportarea tătarilor cu zecile de vagoane. Sunt multe, multe lucruri care ar trebui cunoscute și în Occident. Da? Da. Deci, Napolitano, Camus au fost considerați de, de, de sovietici idioți utili în planurile noastre, pentru că, pentru că ei, ei erau suficient de naivi cât să, cât să meargă pe, pe mâna dictatorilor uh, sovietici. Nici eu, la rândul meu, nu știu prea multe despre regimurile dictatoriale ale generalului Franco, ale lui Salazar în Portugalia, dar cred că aceste uh, deficite în cunoașterea istorică, în memoria istorică, trebuie umplute cu, cu mare prudență. Noi, în Europa de Est, avem mai multe de recuperat, pentru că, uh, pentru că în Occident de mult s-a condamnat uh, Uh, regimul uh, fascist, uh, național-socialismul, dar pe, cât, pe când în, în, în Europa de Est, în România, la 20 și ceva de ani, abia ne-am atins așa puțin de crimele comunismului. Deci, eu, eu, știu că se, eu știu că Comisia Cult este implicată și în crearea casei istoriei europene, o altă instituție care dorește să promoveze această reconciliere europeană. Dar, după cum am spus, nu există conciliere fără dreptate și tocmai de aceea mă bucur să fi auzit uh, uh, referirea domnului Menendez de Vale care spunea uh, că în locul tragediilor trebuie să ne centrăm pe experiențele pozitive eh, din istoria noastră. Sigur că eh, eh, în, în situația macedodeană, bulgaro, greacă, este greu să ajungi la conciliere pentru că, pentru că există pur și simplu niște puncte de vedere contradictorii și contrastante care până acum au fost determinate pur politic, care și, și măturarea lor sub, uh, sub covor uh, nu, nu rezolvă situația. Și, și, și Ceaușescu a avut istoriografii săi și, și arhivele acestui uh, uh, uh parlament conțin lucrări ale unor istorici care au fost uh, comandate pe, în, în, în cealaltă perioadă și sunt dispus să-mi aduc contribuția la această activitate de conciliere după puterile mele. Mulțumesc. Eh, eh, Mulțumesc, domnule Tăcăș. Domnul Tacula are cuvântul. <clears throat> Mulțumesc, eh, doamnă președinte. Am auzit niște contribuții foarte detaliate, de aceea încerc să fiu mai succint vorbim aici despre memoria istorică în cultura și educația din Uniunea Europeană. Deci, deci iată, deja apare o primă limitare a perspectivei istorice. Secolul 20 a fost marcat de cele două războaie mondiale și apoi de uh, fondarea Uniunii Europene. Eh, trebuie, pe asta trebuie să ne bazăm. Eh, și copiii noștri trebuie să afle de ce s-a creat Uniunea Europeană, pe ce valori se bazează, care sunt faptele istorice eh, premergătoare pentru ca să înțeleagă de ce avem această Uniune Europeană care liptă pentru libertate, statul de drept și securitate și justiție. Așadar, ideea de bază a acestui raport trebuie să fie că Uniunea Europeană condamnă toate crimele împotriva umanității și toate sistemurile și regimurile totalitare. Asta este, de fapt, rostul, menirea Uniunii Europene, care s-a creat pe cenușa Holocaustului, ca să zic așa. este foarte dificil să vorbești despre adevăr pentru, fiecare din, pentru că fiecare dintre noi are uh, aver, adevărul său de obicei de o coloratură națională și fiecare avem o altă perspectivă asupra acestei regimuri uh, totalitare. Național-socialismul, comunismul, stalinismul au fost însă curente care au afectat întreaga uh, Europa. Și cred că cu toții putem să ne gândim Uh, la ce, la ce s-a întâmplat în, uh, în țările noastre, la ce s-a la ce s-a mai întâmplat și de datorită altor curente. Sigur că uh, Italia a fost și afectată de fascism, dar haideți să găsim dimensiunea europeană sigur că și noi avem uh, traumele noastre cu britanicii care n-au uh, îndrăznit să se, ade- uh, să, să se amestece în războiul din Finlanda în 1940, dar astea sunt detalii. Astea sunt și, și cred că detaliile trebuie eliminate din raportul domnului Migalski, ceea ce nu e ușor, pentru că fiecare are uh, memoria sa politică și națională proprie. Uh, războiul dintre Finlanda uh, și Uniunea Sovietică este evident altfel uh, redat în cărțile de istorie finlandeze decât în cele din uh, fosta Uniunea Sovietică sau din Rusia. Și nici acest conflict nu l-aș menționa aici pentru că avem nevoie de o dimensiune europeană care să abordeze în mod generic sistemele totalitare și care să evidențieze că părinții fondatori a Uniunii Europene au ajuns la concluzia uh, că uh, valorile democratice și drepturile fundamentale trebuie să constituie fundația noii Europe și în același timp trebuie să condamnăm aceste terori și orori în Europa, din Europa de oriunde ar fi fost ele. Deci trebuie să revenim la un nivel mai general, mai generic, pentru că, din păcate, memoria pare să fie de scurtă durată, memoria comună. Și dreapta este tot mai puternică, dreapta extremă, dreapta în Grecia, în Ungaria, în, în Finlanda, în alte țări, ceea ce ne îngrijorează foarte mult. Deci trebuie să formulăm lucrurile într-un cadru care să fie echitabil pentru toată lumea. Și preocuparea mea este că ca Uniunea Europeană să fie văzută ca un spațiu care s-a născut uh, și a fost creat pe uh, o fundație de valori uh, comune și nu trebuie ca Uniunea Europeană să fie văzută doar ca un actor economic. Eu cred că domnul Migalski are o seamă de idei bune uh, cuprinse în acest raport și cred că putem uh, elabora mai departe pe baza acestui raport. Merci, euh, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Consider că dezbaterea aceasta este foarte interesantă și vă spun că raportul acesta m-a deranjat mult. Este foarte unilateral și cade în capcana ca noi, oamenii politici, să folosim istoria în propriile noastre scopuri. Există proiectul Casei Istoriei Europene și istoria trebuie să fie stabilită de către istorici cu mai multe viziuni. Dacă nu, uh, fiecare spune, își spune opinia și creăm conflicte noi unde nu este nevoie de acestea. Trebuie să uh, constituim un cadru pentru a permite istoricilor să își facă munca, însă nu trebuie să mergem mai departe, nu trebuie să intrăm în detaliu. Uh, lucrurile care îmi uh, pun probleme, la considerentul B se spune că Europa Unită este format, fondată pe etica iudeo-creștină, estetica greacă și dreptul um, roman. Este total fals. Există uh, anumiți filozofi care nu cad în aceste Uh, curente. Și în Spania, în regatul Granadei, a existat o relație cu lumea musulmană prin care au ajuns traducerile uh, filozofilor greci în Europa. Deci, mi se pare foarte fals ceea ce se spune acolo. Nu se menționează absolut nimic despre colonialism. Și astăzi, nu doar în Franța, ci și în alte state, se, pun, se pune foarte acut această problemă. Știți că Marsilia a fost numită Capitala Europeană a Culturii. În acest cadru trebuia să uh, existe o, ex- o expoziție și o conferință în legătură cu Camus. Un istoric, Benjamin Mastora, a fost numit uh, președintele acestei comisii și de, deodată primarul uh, din Aix-en-Provence, care a fost acuzat de uh, rasism și de fascism, care e apropiat de extrema dreaptă, uh, a considerat că acest istoric, Benjamin Mastora, este prea apropiat de viziunea algeriană a istoriei și asupra lui Camus. Deci a um, oprit nominalizarea acestui istoric și l-a numit pe Michel Onfray, care are altă abordare asupra istoriei și asupra lui Camus. Este doar un exemplu concret. Și Camus este cel care ne arată că istoria dintre Franța și Algeria încă nu a fost clarificată. Că există, există încă lucruri care nu sunt obiective. Trebuie să ținem cont însă de pluralitatea viziunilor și să nu uh, încercăm să ștergem o parte sau alta din istorie. Domnul Scuria a menționat comunismul, spunând că uh, comunismul nu a fost, nu a avut uh, niciun rol pozitiv, însă uh, comuniștii au avut un rol esențial în eliberarea Franței, în rezistență. Nu noi însă trebuie să ne exprimăm judecăți în legătura în legătură cu istoria. Noi trebuie să creăm un cadru care să ne permită și să le permită istoricilor să ia în considerare faptele istorice. Se cere o platformă a conștiinței europene. Însă sunt perfect de acord, dar nu de către noi, ci de către istorici. Un alt lucru care mă deranjează este paragraful 7, care susține propunerea platformei memoriei și a conștiinței europene, care urmărește crearea unui organ judiciar internațional însărcinat cu tratarea celor mai grave crime ale dictaturilor comuniste. Nu putem face acest lucru, să deschidem cutia Pandorei. Nu trebuie să facem așa ceva. Trebuie, nu trebuie să folosim istoria în scopurile noastre, ci să cerem istoricilor să se ocupe în continuare de munca lor. și cooperarea între state și trebuie să se susțină cooperarea între state pentru a diminua diferențele de opinii. Uh, încă trebuie să se deschidă arhivele, într-adevăr, trebuie să cerem istoricilor să se ocupe de uh, munca lor, însă prin acest raport Parlamentul European ar trebui să creeze un cadru pentru a împăca națiunile și pentru a permite tinerilor să își cunoască istoria. Pentru acum, când miza este că uh, vedem o ascensiune a ideologiilor rasiste și extremiste în Europa. Și un asemenea instrument ne-ar putea permite să luptăm împotriva acestor tendințe. Vă mulțumesc, mai avem Uh, mai avem două intervenții, doamna Hanibale și după aceea domnul Cavada. Mulțumesc. Dezbaterea a fost foarte interesantă și poate o dezbatere pe care Parlamentul ar trebui să o poarte în general. Problema este că abordăm lucrurile din perspective inevitabil diferite. Fie că ne place sau nu, istoria o vedem întotdeauna din punct de vedere subiectiv. Și am reținut ceea ce au spus cei trei vorbitori din statele foste comuniste. Că întreaga istorie a comunismului sau a stalinismului este o istorie care încă le este foarte apropiată și în legătură cu care au sentimente foarte puternice, însă nu cred că acest raport este cel potrivit. Nu trebuie să uităm de aceste preocupări, pentru că acestea sunt foarte reale și foarte prezente. Eu aș dori să vorbim mai mult despre colonialism. Și mă bucur că și mai mulți antevorbitori au menționat acest subiect, pentru că marile state europene au lucruri uh, în istoria lor uh, pe care le regretă și nu vă voi prezenta o istorie a Imperiului Britanic, însă ceea ce a comis Imperiul Britanic a fost atroce. Nu este vorba doar de britanici, este vorba și de Franța și de alte state care au un trecut colonial. Toate aceste lucruri au fost încălcări ale drepturilor omului și sunt de acord cu to- toți cei care au spus că nu trebuie să intrăm în detalii pentru că dacă intrăm în detalii, nu vom termina niciodată. Fiecare vom dori să ne introducem propriile preocupări. Raportul trebuie să fie general, însă sunt anumite lucruri generale pe care putem construi raportul. Trebuie să vorbim despre drepturile omului, felul în care s-a constituit Uniunea Europeană și despre valorile europene menționate de antevorbitori. Ar fi foarte util dacă raportul ar putea fi transformat într-o comemorare al celui, a celui de-al doilea război mondial, în care să vorbim despre pace, despre democrație și să ducem lucrurile mai departe. Să nu intrăm prea mult în ceea ce s-a întâmplat în trecut, să subliniem că trecutul a făcut europenii să își dea seama că acum trebuie să vorbim despre drepturile omului, pace și democrație. Și anumite dintre lucrurile menționate de domnul De Vale, de exemplu, renașterea sau uh, mișcările umaniste care ne-au adus la punctul în care ne aflăm acum în istorie. Uh, revoluția în comunicare, de exemplu. Uh, putem menționa și lucrurile pozitive și care definesc caracterul european de azi. Cred că una dintre modalitățile prin care putem să abordăm extrema dreaptă este să prezentăm o alternativă pozitivă în legătură cu destinația spre care ne îndreptăm. Vreau ca acest raport să facă acest lucru. Multe dintre aspectele sale pot rămâne, însă ar trebui să eliminăm exemplele concrete pentru că se, se referă doar la o parte a istoriei europene și nu sunt reprezentative pentru întreaga istorie europeană în ultimul, dar nu în ultimul rând, Jean-Marie Cavada. Mulțumesc tuturor colegilor și vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru că ați dat fiecăruia spațiu pentru a se exprima în această primă dezbatere importantă. Aș spune ceva destul de simplu. Mai mulți membri al parlament, ai Parlamentului în general și al ai acestei comisii sunt aici pentru că sunt copii nefericiți ai istoriei și eu mă număr printre aceștia. Cei care provin din Europa Centrală, Europa din, din Sud și de Europa de Est, au o memorie mai proaspătă și mai fluidă decât mulți dintre eh, cei din noi care provenim din Europa de Vest. Europa, însă, este pe de o parte un teritoriu al civilizației și în același timp un teritoriu al barbariei. Nu am văzut mișcări tectonice care veneau și din sud, după cum a spus uh, doamna Benarabatu. Este adevărat că am avut Imperiul Otoman care și-a lăsat urmele în întreaga Europa. Este vorba și de școala de la Granada și de, la școala de, și de școala de la Poitiers. Știm foarte bine că lumea arabă a avut o influență foarte importantă în știință, în cultură, în istoria religiilor, dacă comparăm Coranul și scrierile creștine, după cum uh, a făcut un istoric francez, Jean Delumeau, putem vedea din aceste lucruri că istoriile noastre se îmbină. Aceste lucruri ne fac să fim foarte umili în fața istoriei. Eu sunt de acord cu toți colegii care reamintesc că istoria nu trebuie să fie scrisă decât de istorici, de nimeni altcineva. Alții vor încerca să manipuleze lucrurile pentru că sunt înscriși în tendințele propriului timp în care trăiesc. Ultimul lucru pe care l-aș spune este că ar trebui să încercăm să creăm un grup de istorici europeni care să țină cont de invaziile pe care le-a provocat Europa până recent sau invaziile cărora am fost victime. Cred că uh, este uh, deplorabil uh, felul cum ne confruntăm în legătură cu această casă a istoriei europene. Mm, discutăm despre mărunțiși și despre bani și acest lucru nu ne ajută. Al treilea lucru pe care aș vrea să îl spun că este că dacă vrem să vrem ca istoria să fie scrisă de către istorici, trebuie să ținem cont și de mijloacele utilizate. Istoria este neutră, într-un fel. Este vorba despre fapte care s-au întâmplat. Ne plac sau nu, le condamnăm sau nu, există nuanțe sau reticențe, dar sunt fapte. Pactul germano-sovietic a fost real. Colaborarea anumitor popoare cu regimul nazist a fost un fapt. Acest lucru se poate stabili științific de către istorici există anumite date, documente și nu se pot discuta faptele. Bineînțeles, există discuții și dezbateri în legătură cu interpretarea lor. Însă, din istorie fac parte și femeile și bărbații care au trăit și dacă spuneam că anumiți dintre noi suntem copii ai istoriei, noi trebuie să încercăm doar să evităm ca Uh, popoarele care au fost supuse la uh, intemperiile istoriei să le repete. Îi recunosc prietenului Tacula că, pentru că a spus că trebuie să promovăm conlocuirea, trebuie să vorbim despre civilizația noastră care stă la baza uh, istoriei europene este o misiune dificilă. Am, nu am reușit să uh, luptăm cu succes împotriva naționalismului, care este din nou în creștere. Și este rușine că instituțiile europene nu au reușit să readucă Ungaria pe uh, drumul cel bun, Ungaria care încearcă acum să reabiliteze memoria lui Horthy Aș dori de asemenea să spun un lucru clar. În istorie vorbim despre oameni și de aceea trebuie să vorbim despre pacea europeană, despre civilizațiile europene, cine din tinerele generații își amintește de cardinalul Vanmilisenti, de Vișinski, Cine își uh, amintește de Pier Popirușco, Cine își amintește de familia Lipati din, din România? Care și în care fratele Lipati din Franța îl denu- își denunța fratele pianism de ta- pianist de talie mondială pentru că acesta să nu se mai poată întoarce niciodată în Europa. Joel Brandt, care a încercat să salveze zeci de mii de maghiari evrei, nu evrei maghiari, ci mag- evrei, maghiari evrei, și care a uh, sfârșit într-un lagăr de concentrare din care, din fericire, a reușit să supraviețuiască. De asemenea, trebuie să ne amintim de Uh, o femeie din Bratislava care a cheltuit toată averea soțului său pentru a cumpăra haine pentru copiii săraci și care a terminat în ultimul convoi cu uh, copiii care aveau între 5 și 12 ani uh, ultimul convoi către Auschwitz. Există și cei din Europa de Est care își amintească de care își amintesc de numele uh, comuniștilor francezi și că unii comandanți au denunțat poliției de la Vichy uh, pe uh, pe acești comuniști. Trebuie să ne amintim de toate aceste fapte și uh, vă mulțumesc că ați acceptat uh, această intervenție. Domnul Tökeș dorește să intervină, însă nu vreau ca toată lumea să ia din nou cuvântul. Domnul Tökeș, foarte pe scurt. Tistelt Cavada ur... Uh, Domnule Cavada, spuneți că nu s-a reușit încă punerea, repoziționarea pe făgașul cel bun a Ungariei, eu uh, consider că este o jignire. Uh, nu vă supărați, uh, s-a votat cum s-a votat în Parlament, uh, 60% contra 40%. Uh, uh, deci, în, uh, în numele maghiarilor și pentru maghiar, nu vă supărați, eu nu pot admite acest lucru. Pardon, madame. Uh, oui, oui, juste une chose. Oui. Îmi cer scuz, nu vreau să aduc ofensă nimănui, nu am nimic împotriva națiunii maghiare, însă nu susțin actele guvernului maghiar actual. Nu vă oblig să uh, vă raliați cu acestea. Sie haben jetzt alle sehr Ați ascultat cu toții cu mare atenție. Există uh, mulți colegi prezenți în sală și mă bucur că avem și oaspeți în sală. Constatăm că acesta este un subiect uh, care um, întotdeauna are și abordări subiective. Este inevitabil. Domnul Migalski vine dintr-o țară care abia în anul 2004 a aderat la Uniunea Europeană. De aceea trebuie să arătăm înțelegere, pentru că mai ales țările care abia în 2004 au aderat încearcă să își uh, revizuiască propria istorie pentru a o prezenta într-o altă lumină. Noi uh, știm uh, foarte bine care a fost situația, chiar dacă oamenii sărbătoreau Crăciunul și puneau lumânări și în geam, totuși poate că nu a fost o libertate adevărată. Deci Uh, oricum, însă este clar că um, nu pot continua lucrurile așa cum uh, este prezentată istoria europeană astăzi. Cred că trebuie să existe niște piloni comuni, o abordare de ordin mai general, tot ceea ce uh, a fost esențial în istoria europeană. Trebuie să fie spus pe nume, dar indiferent că s-a întâmplat la Oradur sau la Auschwitz, trebuie să fie clar că acolo unde drepturile oamenilor au fost violate, acolo unde oameni și grupuri de oameni au fost decimați, Uh, pentru că nu doar național-socialismul, nu doar comunismul uh, au uh, comis asemenea fapte, a fost numit colonialismul. Există multe probleme care ar trebui privite altfel pentru că au existat abordări de tip colonial. Nu știu, este de fapt o quadratura cercului Domnul Migalski are o misiune foarte grea. Este important ca raportul său să nu se concentreze pe amănunte, ci pe ceea ce a însemnat uh, mari greșeli în istorie, astfel încât raportul să nu fie unul unilateral. Este o misiune teribil de grea. Nu știu dacă vom putea vota în noiembrie pe marginea acestui raport dacă uh, studiile pe care serviciile noastre în clipa de față le elaborează, le vom primi la timp, va trebui să le mai discutăm odată pentru a vedea poate cum vom putea ca baza acestui text să fie lărgită într-un fel. Nu va fi deloc simplu. Nu vreau să intru în amănunte, pentru că eu cu multe din cele spuse astăzi nu pot să fiu de acord. De pildă cu articolul 7. Este vorba despre o instanță internațională care să analizeze uh, cele mai grave crime ale dictaturilor comuniste. Deci și eu lucrez de 23 de ani în uh, relație cu zona Balcanilor, cu fosta Iugoslavie. Ne-am îndepărtat de ceea ce s-a întâmplat acolo, dar pentru oamenii din Balcani uh, lucrurile sunt încă foarte uh, fierbinți și viziunea din Bosnia este alta decât cea din Serbia fiecare își vede propria istorie altfel și pe de altă parte nu putem uh, prezentarea istoriei să o lăsăm doar în grija statelor naționale, pentru că există foarte multe judecăți de valoare subiective sau prejudecăți. Și dacă uh, uh, în Balcani există o comunitate de istorici care încearcă de 10 ani să elaboreze o istorie uh, comună. În același timp uh, există um, aprecieri foarte diferite dacă privim de pildă modul în care istoricii francezi sau istoricii germani văd lucrurile. Trebuie să putem descrie fenomenele uh, și sper, domnule Migalski, că veți avea colaboratori buni pentru ca din lucrurile spuse astăzi să poată să se nască un nou concept pe care să îl putem susține cât mai mulți dintre noi. Altfel nu vom ajunge uh, la o finalizare, nu vom avea uh, un raport uh, de esență. Sigur că este o muncă sisifică cea care vă așteaptă, dar sperăm ca până la urmă ea să poată fi dusă la bun sfârșit. Va trebui să avem un document comun, pentru că știm prea bine cine nu își cunoaște istoria, cine nu cunoaște istoria riscă să o repete. Noi vrem ca viitorul să fie configurat în comun. Dar întreb acum și Comisia dacă dorește să intervină. Dorește cineva din partea Comisiei să intervină în acest context? Nu. Bun, domnule Migalski, vă rog. Mulțumesc foarte mult și aș vrea să nu mă pot referi în particular la toate observațiile făcute, dar uh, voi începe cu două afirmații, doamna Scuri, domnul Pagliadeli. S-a spus că uh, Poate acesta este cel mai dificil raport care va fi elaborat în această comisie. Eu știu că așa este. Sigur că există abordări diferite vis-a-vis -vis de istorie. Și uh, s-a spus de asemenea că acest raport trebuie să fie o ocazie, o oportunitate de a încerca să uh, Um, abordăm, să rezolvăm problema. Poate tocmai pentru că există abordări atât de diferite, să găsim un instrument de a um, unifica aceste perspective. Sigur, înțeleg abordările foarte diferite. În mod evident, Eu sunt mai aproape de uh, afirmațiile făcute uh, vis-a-vis -vis de comunism că este un flagel, tot așa cum național-socialismul a fost un flagel. Uh, știm uh, că au existat victime numeroase în ambele cazuri să ne gândim și la comunismul sovietic, la comunismul chinezesc, la comunismul din Cambodgia. E foarte greu să spui uh, care regim totalitar a fost mai cumplit pentru ființele umane. Sigur că aș vrea să mă refer și la alte afirmații. Doamna Ferhoen a plecat, dar uh, Aș vrea să spun că sunt de acord că istoria nu trebuie să fie transformată într-un uh, instrument uh, care să fie politizat. Nu trebuie să atacăm diverse națiuni sau indivizi cu argumente istorice. De asemenea, s-a spus că acest raport ar avea și o anume conotație negativă. Vă amintesc că domnul Fisas a spus că ar fi nevoie de o abordare mai pozitivistă și doamna Hannibal a spus ceva în acest sens, că lipsesc uh, viziunile uh, pozitive, la fel uh, afirma doamna Costa. Sigur, poate fi o lipsă acestui raport. Voi încerca, poate, să am în vedere aceste observații, dar să ne gândim și la ceea ce a spus domnul Tacula, că Uniunea Europeană, de fapt, a fost întemeiată pe cenușa Holocaustului Trebuie să uh, fim conștienți de faptul că Uniunea Europeană nu a fost creată pentru că lucrurile au fost uh, uh, roze, ci din potrivă, pentru că trebuia găsită o rezolvare. Eu cred că astfel trebuie să fie într-adevăr văzute lucrurile. O serie de vorbitori au spus că ă, perspectiva ă, în raport a fost mai degrabă limitată, dar dacă noi ă, explicăm de ce a fost înființată Uniunea Europeană. Atunci, asigur că ne concentrăm mai mult pe secolul 20, nu pe ceea ce s-a întâmplat în secolele 19, 18, 17. Este imposibil până la urmă să avem reflectate asemenea perioade istorice. Nu ne putem permite de altfel să extindem uh, raportul la asemenea dimensiuni uh, în legătură cu pilonii Uniunii Europene la care s-a referit colega noastră, să aducem în discuție și zona arabă um, și impactul acelor state. Sigur că eu sunt deschis față de această uh, idee. Dar trebuie să ne întrebăm, ne dorim să ne întoarcem înapoi în timp până la renaștere sau să uh, ne menținem doar la ceea ce s-a întâmplat în secolul 20 ca învățăminte pentru viitor. Păi, nu, și experiența în timpul regimului Vichy, care a fost menționată de doamna Vergia, sunt foarte conștient de ceea ce s-a întâmplat acolo și cu colaboraționismul, dar abordarea mea generală este de a încerca de a restrânge aria și nu de a intra în detalii pentru a ajunge eventual la uh, subiecte controversate. Da, sigur, putem discuta subiectele controversate, putem adăuga ceea ce din punctul dumneavoastră de vedere este important și esențial în acest context. Domnul Mendes de Vaie a spus că uh, Poate sunt elemente importante pe care am putea să le adăugăm, da, dacă cineva găsește că acest raport are lacune serioase, eu cred că în consultările care vor mai avea loc ar putea să fie adăugate. Spuneați că lipsește referirea la uh, colonialism. Da, bineînțeles că nu se află în fruntea preocupărilor mele, dar sigur, dacă pentru mulți dintre dumneavoastră acest subiect este un subiect cheie în legătură cu ceea ce Europa de astăzi înseamnă, în baza experiențelor prin care a trecut, da, sigur, ca să putem înțelege o parte din istoria europeană, trebuie să avem în vedere și uh, atitudinile colonialiste și ceea ce s-a întâmplat în perioada marilor puteri coloniale. Da, putem în cadrul negocierilor noastre să adăugăm acest aspect. Domnul Tökeș a spus că așa uh, cum uh, uh Ungaria, uh, Lituania, Cehia pentru uh, statele occidentale sunt mai puțin cunoscute, da, poate însă că un nume ca Salazar este mai puțin cunoscut la modul general astăzi tinerei generații. Trebuie să avem în vedere, sigur, și această realitate. Așa cum înțeleg eu lucrurile, trebuie, sigur, să ne preocupe aceste obiecte. Dacă noi nu vom reuși până la urmă să cooperăm bine, cu atât mai puțin vor reuși istoricii. Mulți au spus să lăsăm pe istorii să-și facă datoria. Dar ă, să ne gândim că și comunitatea istoricilor este la fel de divizată cum suntem noi pentru că uh, altfel spui, pe păi, războiul este un subiect pe care trebuie să fie rezolvat de către generali. Uh, tot așa cum afirmăm noi astăzi că istoria trebuie să fie prezentată de istorici. Noi ne dorim însă ca istoria să fie prezentată în contextul Uniunii Europene. Acesta este uh, sâmburele problemei. Domnul Boris spunea că trebuie să fim cât mai obiectivi posibil. Sigur că da, iar în cadrul negocierilor poate că vom invita și istorici, poate că vom reuși să, în felul acesta să fim mai obiectivi. Iar în legătură cu exemplele date domnul Boris acea carte de istorie polono-germană. Da, este posibil să se realizeze un asemenea manual și reconcilierea dintre Polonia și Germania a demonstrat că este posibil să se redacteze un manual de istorie care să nu se bazeze pe minciuni. Noi toți uh, suntem uh, mânați de o bunăvoință, de capacitatea de a acționa în acest sens și am apreciat în comentariile dumneavoastră că sunteți foarte bine informați în ce privește istoria. Poate putem să partajăm uh, cunoștințele noastre. Doamna uh, s-a referit la colonialism și da, uh, am mai spus, sunt de acord că această idee lipsește și poate să fie adăugată. Ultima observație ar fi următoarea. Știu cum să redactez un raport care să evite orice controversă și uh, sper că uh, vom reuși. Uh, dar eu nu vreau să redactez un raport tern care să fie acceptat de toată lumea pentru că nu este deloc controvers. Noi ă, tocmai că ne dorim să dezbatem aceste probleme ă, care sunt dureroase. Și sigur că există și în analiza comunismului ă, foarte multe păreri diferite. Haideți să încercăm să conlucrăm. Sunt foarte dispus să discut cu dumneavoastră toate aceste subiecte. Haideți să vedem ce iese. Cu ajutorul secretariatului, eu cred că avem o șansă să reușim. Mulțumesc. Was wir hier leisten können... Deci, noi ce putem să facem este să avem un, ras, un raport care să deschidă statelor naționale ochii în legătură cu modul în care trebuie să-și pregătească copiii pentru viitor în legătură cu bagajul de cunoștințe pe care copiii noștri ar trebui să-l aibă pentru viitor. Deci nu trebuie să trecem dincolo de niște orientări care, pe de o parte, um, amintesc și numesc problemele, dar nu uh, intră în detalii specifice în numirea unor persoane sau unor locuri. Aș putea să vă spun, uh, aș putea să vă vorbesc ore în șir despre Auschwitz, despre alte orori, dar nu asta e sarcina noastră. Sarcina noastră este să oferim ajutor statelor naționale astfel încât acestea să se poată achita de sarcina lor uh, de formare a uh, opiniei publice. Deci nu este nevoie doar de istorici, este vorba de istorici de, de, din toate părțile Europei, pentru că și istoricii sunt numai oameni, care să uh, poată vulgariza prin intermediul acestor recomandări anumite cunoștințe ce trebuie totuși împărtășite. Deci este foarte bine să avem puncte de vedere diferite. Mai așteptăm avizul secției noastre de cercetare, uh, după care vom începe să analizăm amendamentele, dar poate că, domnule raportor, veți putea până la acea dată Uh, să mai uh, șlefuiți puțin raportul pentru ca acesta într-adevăr să fie unul care să mulțumească pe toată lumea. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor colegi, pentru această dezbatere care a fost extraordinară, uh, care merge la suflet, este emoțională și să știți că rar ni se întâmplă să avem atâta timp la dispoziție pentru dezbaterea unei teme. Acum permiteți-mi să salut pe doamna Pirita Iervi, care este un oaspete care a venit în mijlocul nostru din Laponia, care chiar poartă costumul uh, național lapon și este, un, este moderatare la un canal de radio-televiziune în limba laponă, una din limbile sami Uh, din regiunea pe care am uh, vizitat-o. Ne bucurăm că sunteți în uh, mijlocul nostru și că participați cel puțin pasiv la dezbaterea noastră. Mulțumim că sunteți în mijlocul nostru și salutați la ponea din partea noastră, vă rog. So, jetzt kommen wir zu Punkt 5 der Tagesordnung. Și acum trecem la punctul 5. Raportul domnului Vergia, care vine să ne Uh, în drume în legătură cu directiva adoptată în 93 cu privire la restituirea bunurilor culturale. Această directivă trebuie amendată pentru că NAFO nu mai este eficientă și de aceea dăm cuvântul doamnei Vergia pentru prezentarea raportului său. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Revenim pe, la, pe pământ după dezbaterea purtată, pentru că proiectul de directivă actual este unul extrem de legislativ, extrem de juridic și uh, am acceptat acest raport doar la presiunea dumneavoastră, doamnă președinte. Despre ce este vorba aici? Este vorba de restituirea bunurilor culturale care au părăsit teritoriul anumitor state membre. Este vorba de o modificare a unei directive din 1993 este o procedură de reformare aleasă de comisie, ceea ce limitează posibilitățile Parlamentului European de a acționa foarte, foarte mult în text. În momentul eliminării frontierelor, în 1993, s-a reglementat exportul de bunuri culturale. Este vorba de o autorizare de export necesară din partea statului membru. Textul se uh, bazează pe articolul 36 din Tratatul Uniunii Europene, care prevede anumite excepții la interdicția anumitor exporturi. Uh, menționate de articolul 34 și 35 din tratat. Este vorba de patrimoniul artistic și arheologic și cultural. Se permite um, um, înființarea de proceduri de restituire a acestor bunuri care au fost exportate în mod ilegal în momentul respectiv. Nu era nu exista o de- definiție omogenă a patrimoniului național. Obiectivul era recunoașterea reciprocă a legislațiilor naționale și în același timp limitarea câmpului de aplicare a directivei, care era uh, însoțită cu o anexă care lista categoriile de bunuri uh, la care se putea aplica restituirea. Este era vorba de bunuri arheologice, tablouri, sculpturi, hărți, uh, o listă destul de completă. Vechimea care mergea de la 50 până la uh, 1000 de ani. Pentru anumite bunuri, uh, valoarea care putea să varieze de la 0 pentru anumite piese arheologice până la 150.000 de euro pentru tablouri, de exemplu. Articolul 16 al directivei prevede ca Comisia să elaboreze un raport în legătură cu aplicarea directivei uh, la fiecare trei ani pe baza rapoartelor primite de la statele, statele membre. Și pe baza al patru, celui de-al patrulea raport de acest tip, Comisia propune reformarea acestei directive. Al treilea raport spunea deja că directiva este prost aplicată și că statele membre uh, dădeau o perioadă prea scurtă și un câmp de aplicare prea restrâns pentru aplicarea restituirilor. În consecință, Comisia înființează în 2009 un grup de lucru care reunește autoritățile naționale responsabile cu aplicarea directivei, care în 2011 concluzionează că directiva trebuie să fie revizuită pentru a fi mai eficientă. Trebuie prelungită perioada de solicitare și uh, lărgit domeniul de aplicare al procedurii. De asemenea, este necesară uh, o noțiune unitară a, uh, a acțiunilor mm, și natura acțiunilor care trebuie să fie întreprinse de fiecare stat membru. De asemenea, trebuie uh, eliminate pragurile financiare mm, și uh, se vorbește chiar despre suprimarea anexei în sine. De asemenea, s-a lansat un proiect de consultare publică uh, din 2011 până în martie 2012, care a fost uh, tradusă în 22 de limbi comunitare. Au fost primite 142 de răspunsuri. 78 din partea cetățenilor și 24 din partea organismelor publice. Mi se pare un, un uh, răspuns destul de slab. Uh, 50% din răspunsuri au venit din Germania. Mi se pare că germanii sunt foarte motivați pe acest subiect. Din 12 state membre s-a primit un răspuns din partea sectorului public. Există mari absenți, printre alții Franța, ceea ce mi se pare Uh, regretabil. O majoritate din cei din respondenți uh, au considerat sistemul adecvat și autoritățile publice sunt cele care uh, cer revizuirea directivei în special. Și UNESCO a participat la această consultare. Vom revenim mai în detaliu în legătură cu conținutul raportului. Consider că Comisia reia concluziile grupului de lucru și anume eliminarea anexei, susține prelungirea termenelor acordate autorităților competente, susține utilizarea sistemelor de comunicare informatizate pe piața internă și uh, se uh, redefinește, se încearcă găsirea unei noi definiții pentru uh, acțiunile necesare de a fi întreprinse de fiecare stat. De asemenea, nu se face referire la articolul 36, ci la articolul 107 care vorbește despre competențele Uniunii în materie de cultură. Toată lumea a fost în vacanță în luna august, deci am avut ocazia să uh, lucrez asupra acestui raport în ceea ce privește anexa. Dacă eliminarea anexei se face pentru a facilita simplificarea și bună înțelegere, acest lucru este pozitiv, însă anexa avea ca scop să ajute statele membre. Eliminarea anexei Eh, știind că statele membre nu au încă aceeași definiție a patrimoniului național și că nu există încă o definiție a patrimoniului. Și dacă există o definiție, atunci aceaste, aceste definiții nu sunt omogene de la un stat la altul, nu mi se pare eh, chiar așa de oportună eliminarea anexei. În ceea ce privește extinderea termenelor, acest lucru nu mi se pare negativ, însă mi se pare uh, curios și arbitrar, a, mi se pare oarecum arbitrară durata, 5 luni, 6 luni, un an. Poate ar trebui să vedem mai, cum, mai bine cum se întâmplă lucrurile în statele membre pentru a putea decide în cunoștință de cauză asupra acestor termene. Nu trebuie nici să extindem domeniul de aplicare prea mult. În al, în al patrulea rând, chestiunea cooperării administrative mi se pare un lucru bun în sine, pentru că poate să evite litigii în instanță care sunt uh, de lungă durată și costisitoare și care au fost menționate de mai mulți membri din grupul de lucru. Eu mă întreb în legătură cu alegerea sistemului de cooperare pentru a vedea cum se putea controla piața internă. Uh, este vorba de un instrument relativ nou uh, înființat uh, pentru a facilita cooperarea pe piața internă. Ori, astăzi, dacă nu mă înșel, acesta privește doar două directive, cea, uh, directiva serviciilor și directiva în legătură cu recunoașterea reciprocă a diplomelor. Și mă întreb dacă uh, este util să îi aplicăm și directiva actuală, pentru că obiectivele uh, directivei actuale sunt destul de îndepărtate de către obiectivele celorlalte directive menționate. De asemenea, există aspecte care uh, Uh, sunt deja legiferate în legislația națională a statului membru. Comisia propune armonizarea dreptului european în ceea ce privește bunurile culturale, uh, a dat uh, pentru a ca un stat sau cumpărătorul să dea dovadă că a făcut verificările necesare în momentul achiziționării unui bun. Uh, ne întrebăm însă în legătură cu fezabilitatea reală a unei asemenea măsuri și ajung la ultimul punct, aplicarea noțiunii de verificări necesare care țin doar de uh, achiziționarea bunului și de buna credință a cumpărătorului. Se pune aici în paralel revizuirea bunurilor culturale uh, un bun cultural care trebuie să fie clasificat de, de patrimoniu național înainte sau după părăsirea teritoriului național. Ce verificări se pot face dacă un obiect nu a fost încă clasat drept uh, obiect de patrimoniu? Sunt conștientă că vă prezint doar câteva elemente pentru gândire cu raportorii fictivi Uh, vrem să facem apel la un număr de experți pentru a înțelege mai bine dezbaterea. Termenele mi se par destul de scurte. Dacă nu mă înșel, raportul va fi depus în 15 octombrie. Deci vom avea o uh, întâlnire a grupului de lucru cu experții în 1 octombrie și o întâlnire a raportorilor din umbră, poate și în uh, timpul plenarei de la Strasburg, pentru că aceasta mi se pare singura posibilitate pe care o văd în calendar. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc. Se pare foarte complicată treaba. sper că măcar unul dintre dumneavoastră ați înțeles mai mult din toate acestea decât mine. Deci trebuie să ai în fața ta articolele și apoi dacă înțele- și înțelegi ceva din ele e altă întrebare. Ehm, da, asta să nu vă supere, doamne Vergea. Dorește acum cineva să ia cuvântul, să exprime vreo opinie pe această materie juridică cât se poate complicată? Doamna Paleadele. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnei raportoare, pentru uh, această uh, relatare. Eu vreau să-i mulțumesc uh, domnul Devai, care a care a renunțat la uh, aviz pentru ca eu să pot uh, da un aviz. Trebuie să recunosc că este un text juridic foarte încărcat. Deci, nici știu cum să încep. Haideți să, să, să, să revin cu, cu. începând de la o altă idee. Bunurile culturale se mișcă și ele pe piața internă europeană. Dar există anumite bunuri culturale care au nevoie de un tratament uh, special. Și tocmai de aceea este necesar ca uh, comerțul cu bunurile culturale să se desfășoare într-un anumit cadru de reglementare. Uh, din 93 încoace am avut trei rapoarte pe această temă și rapoartele se succed unul după celălalt da, și am constatat în timp că avem nevoie de o nouă directivă care să reflecte mai bine pozițiile statelor membre, care să țină cont de uh, statele membre, dintre care 11 state membre au reacționat uh, foarte respicat eu cred că nu e foarte, foarte dificil de, de înțeles uh, tematica. Și uh, de aceea uh, cred că e foarte simplu să, să reluăm ce a spus doamna Vergea. Această anexă trebuie eliminată. Pentru că anexa este foarte complicată, dar nu este exhaustivă da? Deci cuprinde niște bunuri culturale care ar putea fi considerate ca atare de către statul membru în care se află, numai că statul membru trebuie să definească el însuși ce anume consideră a fi un bun cultural național, deci de bun de patrimoniu național. Acum, însă, dacă lăsăm la mm, îndemâna unui stat membru să definească ce este, ce nu este un bun de patrimoniu cultural, uh, Uh, pentru ca apoi acest bun de patrimoniu cultural să poată fi uh, uh, trecut dintr-un stat membru în alt stat membru, mai mult sau mai puțin legal, atunci lucrurile se complică. Termenele de 5 luni, termen în care trebuie să reacționeze statul membru de origine la la scoaterea din țară ilegală a unui bun cultural. Acum, nu știu dacă Comisia dorește acum să modifice uh, acest termen, să-l facă de la 5 luni la 6 luni. Aici Comisia trebuie să reacționeze. Iar uh, în ce privește solicitarea de restituire a statului, aici era prevăzut un termen de 3 uh, luni eu cred că este necesar uh, acest răgaz, pentru că în acest termen trebuie să poată fi oferită uh, posibilitatea unui stat de a se adresa altui stat, iar, iar statul solicitat trebuie să poată pregăti uh, restituirea în condiții propice. și apoi în ce privește instanța, stat, instanța competentă a statului care deține în mod ilegal acel bun de patrimoniu cultural, e, e bine, aceste instanțe trebuie să lucreze după niște și să aplice niște criterii care să fie e, egal aplicate în toată Uniunea Europeană în trecut uh, au fost aplicate diferite seturi de criterii și acum, prin această modificare, cred că lucrurile se uh, simplifică și se îmbunătățesc. Uh, domnul De Vale a criticat în grupul de lucru situația statuilor de marmură care țin de Panteonul grecesc și care, pe care statul grecesc le-a le-a solicitat uh, pentru a fi restituite. Dar acum nu știu cum trebuie să pro, uh, procedăm. În 1993 am avut primul document de acest tip, l-am adoptat uh, și poate că poate că n-ar fi rău să revenim la varianta din 93 cu modificarea unor termene. Juriștii mai poartă și alte discuții cu privire la cu privire la, la impozitarea uh, uh agenților care tranzacționează bunuri de uh, patrimoniu mai vechi sau mai recente. Și aici mai trebuie aduse unele modificări. Apoi, lipsește, de exemplu, Uh, orice trimitere în textul actual la bunurile de patrimoniu uh, excavate, găsite uh, într-o manieră nereglementată și care în mod ilegal dispar din statul, de membru, statul membru în care au fost găsite prima dată. Trebuie să vedem dacă nu cumva putem integra și aceste uh, Uh, bunuri culturale, bunuri de patrimoniu care au fost uh, uh, dobândite în urma unor săpături ilegale. Alt punct, și anume obligația deținătorului unui obiect tranzacționat în mod ilegal Uh, el trebuie să, uh, deci obligația acestui deținător că de a arăta că el a dobândit în condiții de legalitate un bun care înainte vreme fusese tranzacționat ilegal, aici uh, va trebui să mai, mai reflectăm și să cerem ajutorul experților noștri Ehm, din câte știu, trebuie, ca, de, trebuie ca detaliile să fie clarificate până la sfârșitul lunii septembrie. Eu zic că merită să încercăm, doamnă președinte. Mulțumesc, eh, doamnă Palateli. Dacă nu mai vrea altcineva, atunci aș da cuvântul comisiei. Ba nu, îmi cer scuze, scuze spune președinta. Doamna... Bun, je ne suis pas... Mulțumesc, nu sunt jurist, nu... Însă acest dosar mi se pare interesant mă întreb dacă nu cumva există anumite obiecte care sunt revendicate de mai multe state. Ce se întâmplă într-o asemenea situație? Există un sistem de mediere? Aș dori să știu, uh, după cum ați spus și dumneavoastră, doamna Paiadeli, obiectele sunt naționale, dar acestea circulă și s-ar putea să existe obiecte care să fie revendicate de mai multe state. Ok, vielleicht kann die Kommission auch Poate reușește Comisia să reacționeze și la acest aspect. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you. Uh, good morning to everybody. Um... Mulțumesc tuturor. În primul rând, doamnă raportor, și aș dori să răspund și membrilor Parlamentului care au comentat în legătură cu propunerea comisiei, uh, s-a prezentat foarte bine conținutul propunerii și contextul său, deci nu aș reexplica încă o dată în ce constă propunerea noastră, pentru că prezentarea doamnei raportor a fost bună. Aș pune accentul pe acele elemente care ridică dubii sau preocupări Eh, și care au fost exprima, atinse în această scurtă discuție. În ceea ce privește contextul, și de aceea baza juridică este 114, articolul 114 din tratat, s-a spus foarte corect că directiva a fost adoptată eh, chiar la adoptarea, chiar înainte de eh, adoptarea pieței interne înainte ca granițele să dispară și instrumentul era menit să complementeze toate măsurile care au dus la constituirea pieței interne. S-a mai, spus, s-a mai spus de asemenea că chiar dacă libera circulație a bunurilor este garantată în Uniune, în Uniune există anumite excepții, există anumite bunuri de valoare specială și statele membre își păstrează dreptul de a împiedica uh, exportul sau înstrăinarea acestor obiecte de pe teritoriul național. Articolul 36 al tratatului este articolul care menționează lista de excepții. Patrimoniul național face parte din aceste excep- excepții nu este un articol care să fie, constituie baza unei acțiuni a Uniunii Europene, din contră. Este vorba de un articol mm, care dă posibilitatea statelor membre de a acționa, și anume de a împiedica exportul de obiecte de patrimoniu în afara teritoriului. Avem o liberă circulație a bunurilor și mm, se poate întâmpla uh, totuși ca în ciuda acestor interdicții, anumite obiecte să părăsească teritoriul unui stat membru și uh, instrumentul actual a fost gândit pentru a facilita uh, restituirea bunurilor culturale care au fost uh, înstrăinate în mod nejustificat. Articolul 36 stabilește temeiul juridic pentru uh, articolul 36 nu dă dreptul Uniunii Europene de a acționa, ci articolul 114 care reglementează piața internă. Intenția directivei a fost de a pune bazele unui prim pas ca statele membre să își recunoască reciproc patrimoniul național. Directiva în sine nu dă o definiție a patrimoniului, după cum s-a spus, există diferențe între definițiile utilizate de către statele membre pentru patrimoniul național. Și noi considerăm că așa trebuie să rămână lucrurile, este un domeniu uh, care ține de statele membre. Unele state membre își uh, definesc diferit uh, obiectele de patrimoniu intenția directivei din 1993 era de a acorda anumite linii directoare și de a limita domeniul de aplicare. Scopul anexei care a fost deja menționată a fost de a indica ce obiecte cad sub incidența directivei. Anexa nu se era intenționată ca o definiție a patrimoniului național. Și anexa nu, definește, nu menționează doar patrimoniul național. Categoriile din anexă nu au scopul de a defini patrimoniul național, ci să limiteze domeniul de aplicare al directivei. Deci, în practică, rezultatul a fost că am ajuns la situația ca anumite obiecte de patrimoniu să părăsească statul, teritoriul unui stat uh, nejustificat, însă nu se uh, poate aplica instrumentul directivei, însă pentru că aceste obiecte de patrimoniu nu îndeplinesc anumite criterii menționate în anexă. De aceea ni s-a mm, părut necesară reformarea acestei propuneri așa încât să redăm statelor membre posibilitatea de a acționa și în legătură cu uh, obiectele de patrimoniu care nu sunt acoperite de către directivă. pentru a reveni la definiția patrimoniului național, considerăm în continuare că aceasta este o temă de uh, com- de competența statelor membre. Și dacă aceste obiecte de patrimoniu părăsesc teritoriul în mod nejustificat, trebuie să existe întotdeauna o posibilitate ca statul național să solicite returnarea acestor bunuri. Au existat patru rapoarte și un grup de lucru uh, cu experți din partea statelor membre. În aceste lucrări am încercat să identificăm elementele directivei care limitau eficiența sa. Au fost identificate următoarele lucruri. Anexa, termenele pentru verificarea obiectului, termenul pentru inițiarea procedurii juridice de restituire, Acestea au fost elementele identificate care limitau eficiența instrumentului și, ca rezultat al acestei discuții, Comisia a decis să propună extinderea termenelor de la, pentru verificare de la 2 la 5 luni și pentru inițierea procedurilor juridice de la un an la trei ani. Aceste prelungiri de termene au fost susținute de către grupul de experți și de uh, evaluarea de impact pe care am întreprins-o. Uh, durata de trei ani uh, a părut mult mai realistă pentru a permite statelor membre de a, să demareze procedura judiciară de returnare și restituire a bunului cultural. În ceea ce privește, privește sarcina dovezii, este clar că aceste lucruri sunt diferite în fiecare stat membru. Nu există criterii comune pentru sarcina probei, însă vă atrag atenția asupra unui element important. Atunci când se solicită restituirea bunului cultural, povara, sarcina poverii cade asupra statului care face o asemenea solicitare. Aceasta este o parte care solicită și partea care face o solicitare trebuie să dovedească că solicitarea respectivă este justificată, că bunul respectiv este de patrimoniu și că a părăsit teritoriul în mod ilegal. Doar atunci când se confirmă că într-adevăr era vorba de un obiect de patrimoniu și că a părăsit teritoriul în mod ilegal, se ajunge la problema compensațiilor. Așadar, sarcina probei, sarcina dovezii trebuie să fie asupra celor care solicită obiectul. Doamna raportor a atras atenția asupra faptului că bunurile solicitate s-ar fi putut să nu fie clasificate ca obiecte de patrimoniu în momentul în care au părăsit statul membru. Așadar, cum se poate verific, cum se poate evalua dacă persoana care este în posesia obiectului a făcut verificările necesare? Dacă în momentul în care obiectul a părăsit statul membru nu era clasificat drept obiect de patrimoniu. Acum însă, în articolul 9, judecătorul trebuie să cântărească toate aspectele situației. Și aceste elemente vor fi ținute, vor fi avute în vedere atunci când uh, se examinează dacă posesorul obiectului a întreprins toate verificările necesare. De asemenea, dacă întrebați de ce nu se aplică directiva obiectelor care au părăsit teritoriul statelor membre înainte de 1993. Instrumentul a fost elaborat în vederea eliminării granițelor în 1993. Eliminarea granițelor a fost un element crucial și data trebuie să curgă din 1 ianuarie 1993, deci din momentul în care a intervenit această schimbare foarte importantă în Europa. M-aș opri aici. Nu sunt sigur că am răspuns la toate întrebările care au fost puse. Ultima întrebare care a fost pusă și de care am uitat se referea la ce se întâmplă dacă mai multe state revendică același obiect. Nu, um, nu cunoaștem până acum să fi existat asemenea cazuri, însă decizia aparține judecătorului din statul membru unde se găsește obiectul cultural. Judecătorul decide unde trebuie să fie returnat obiectul. M-aș opri aici așadar. Aștept discuțiile ulterioare și uh, voi fi prezent aici pentru a vă răspunde la orice uh, întrebări suplimentare. Mulțumim foarte mult. Recunosc că nici acum nu sunt mult mai bine orientat. Adică nu înțeleg care sunt punctele uh, cele mai sensibile. Care sunt diferențele între pozițiile dumneavoastră, respectiv poziția doamnei Vergea? Unde, unde este doamna Vergea de altă părere decât dumneavoastră? Sau nu există diferențe între pozițiile noastre? Sunteți de acord unii cu ceilalți? Doamna Vergea. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut poser le débat. Îmi cer scuze, doamna președintă. La finele lunii iulie am fost uh, uh, desemnată să mă ocup de acest uh, subiect. Acum suntem încă în septembrie. Există o serie întreagă de aspecte pe care nu am putut să le discut cu reprezentanții Comisiei. Deci, în clipa de față am menționat o serie de elemente care însă necesită o dezbatere, o discuție pentru a vedea Comisia modul în care ar trebui trebui să lucrăm pe viitor. Deci nu există divergențe în clipa de față cu, între poziția mea și punctul de vedere al Comisiei. Va trebui doar să avem timpul necesar pentru a ne putem pune de acord. Avem un calendar foarte încărcat, reuniunile au fost prevăzute foarte devreme, deci nu există un dezacord fundamental. Eu cel puțin nu am acest sentiment. Deci eh, va trebui în eh, timpul eh, conlucrării să clarificăm lucrurile. Dacă o să apară elemente divergente, sigur că va trebui să mai discutăm asupra lor, dar nu, în clipa de față nu le percep ca atare. Deci trebuie să tratăm anumite subiecte deocamdată cu oarecare precauție. Deci, acest text Uh, are un uh, domeniu uh, limitat de aplicare. Este o problemă foarte specifică care trebuie să fie avută în vedere. Dacă o să apară o serie de probleme, sigur că vom putea reveni asupra lor. Nu știu dacă vom putea să le reglementăm în cadrul acestui raport, dar Uh, îi previn și pe raportorii din uh, umbră. Uh, probabil că pe 1 octombrie dimineața vom mai avea și o întâlnire cu experții. Da, aș vrea să vă informez că nu există elemente îngrijorătoare în acest text. S-a uh, verificat deja uh, lucrurile în clipa de față se îmbunătățesc. Minunat atunci. Doamnă Vergea, atunci avem în totalitate încredere în dumneavoastră și în raportorii din umbră. Dar faceți uh, cinste prin afirmația dumneavoastră. Bun. Și acum îi rog pe toți cei care uh, nu sunt uh, membri ai uh, biroului să părăsească sala. Vă doresc um, poftă bună. Dar rămân în sală și raportorii din umbră pentru subiectul Creative Europe. Dacă lucrurile vor avansa repede, putem să ne încheiem la fel de repede întâlnirea noastră. Deci vizitatorii sunt rugați să părăsească sala.